Wir setzen die Abstimmung. Haideți să continuăm voturile. Zunächst den Urmează acum rezoluția privind legile referitoare la blasfemie în Pakistan. Am primit uh, moțiuni de la șase grupuri, alineatul 4 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția în totalitate pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la rezoluția eh, referitoare la cazul lui Seseli, criminalul de război acuzat din Serbia. Am primit eh, propunere, o propunere de rezoluție de la șapte grupuri pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Trecem la rezoluția referitoare la răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora în Irak. O rezoluție comună de la șase grupuri. Începem cu alineatul șase în șase părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a patra pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a cincea, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a șasea pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Considerentul I Vot prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Rezoluția în totalitate pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la uh, un regulament delegat pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale Comitetului Unic de Rezoluție în cursul perioadei provizorii. Cred că este clar că s-a depășit termenul. S-a deschis votul, vot prin apel nominal. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la propunerile de rezoluție, întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020. Avem o moțiune comună din partea a șapte grupuri. S-a deschis votul prin apel nominal. Am alle abgestimmt. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la orientările Comisiei privind de valorile de impact propuneri de rezoluție din partea a cinci grupuri politice, amendamentul 9 pentru, împotrivă, se respinge. Alineatul 2 în două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 11 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Mi s-a atras atenția că avem un amendament oral la alineatul 11 din partea domnului Telicca. Microfon. Cu microfon, vă rugăm. Pe, uh... Am uh, un amendament oral de făcut de natură minoră în numele grupului ALDE, susținut de patru grupuri politice, deși uh, apreciez uh, eforturile colegilor noștri, aș vrea să vă atrag atenția asupra alinatului 11, unde astăzi propunem să ca propunerile să nu fie uh, aprobate decât dacă sunt uh, Uh, însoțite de un aviz pozitiv și uh, nu ne putem uh, baza pe comisie dacă va da sau nu posibilitatea um, organ, comitetului de evaluare să evalueze dacă sau nu este un aviz pozitiv. Deci vă propun ca să scrie așa, propunerea să nu fie adoptată de comisie decât dacă este însoțită de un aviz um, aprobat de comitetul de evaluare. Aveți obiecții? Nu? Atunci haideți să votăm pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Alineatul 17, textul inițial în două părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua prin apel nominal s-a deschis votul. Am abgestimmt? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 20, textul inițial prin apel nominal, nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 8 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la totalitatea moțiunii de rezoluție prin apel nominal. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la propunerea de rezoluție cu ocazia uh, celei de-a 25 aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Șapte grupuri au depus o moțiune de rezoluție comună, doi prin apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge 3 prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 10, textul inițial, în două părți, partea 1 prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 10 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Haideți să verificăm la 4. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 11. Prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 19. Textul inițial în două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21, textul inițial, două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua, prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul și se adoptă. 22, textul inițial, două părți, partea 1 pentru, partea a doua, mă scuzați, împotrivă, se adoptă, partea a doua, prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 36, textul inițial două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Considerentul F, două părți, partea 1, textul inițial, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua, prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 7. Prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Îmi pare rău, sunt foarte multe abțineri și nu-mi dau seama. Haideți să verificăm electronic, s-a deschis votul. Am alea abgestimmt? Toată lumea a votat. S-a închis votul angenommen. Se adoptă. Considerantul Q uh, în două părți, partea întâi pentru împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotrivă, abțineri se adoptă, întreaga rezoluție astfel modificată pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la rezoluția referitoare la piața unică digitală. Am primit uh, o rezoluție din partea a două grupuri. Începem cu șapte pentru, împotrivă. Încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 11 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 8 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5, 67, de deschidem votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 12 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge 27 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a uh, deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 13 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge 28 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge 14 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă 85 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se respinge. 60 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge 61, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 62 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 65 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge 17 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 81 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 82 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. Două părți. Verificăm. Verificăm 69. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 10. Textul inițial, două părți, partea întâi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua prin apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. Încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 84 prin apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Textul inițial la 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14 două părți, partea 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Doamna Gebhardt, vă rog frumos. Fără microfon. Da, domnule președinte, vă rog să mă scuzați dar noi avem o greșeală pe lista de vot și voiam să votăm pentru, nu împotrivă. Sigur că suntem pentru cele mai bune condiții pentru persoanele cu handicap. Mulțumesc frumos, doamnă Gebhardt. Amendamentul 19 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul? Doamna Gebhardt, ați fost la momentul potrivit, ați intervenit, iată că se adoptă 72 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 32 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 73 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 74 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 75 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 76 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge 77 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge 78 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge 79 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge 80 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge 20 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. Ș Verificăm 20. S-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se respinge. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 22 prin apel nominal s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă 6 pentru. Împotrivă abțineri se respinge 1 pentru. Împotrivă abțineri Haideți să verificăm, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă. Vă rog să fie mai clar, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 40 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 41 pentru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 45. Verificăm. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Se respinge. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Tot 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 56 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 57 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Eu credeam că este clar. Se adoptă 58 pentru. Wer ist dagegen? Împotrivă. Acum nu mai văd bine. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E clar că majoritatea nu e limpede. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm la 25 s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă, nu ne-am uitat bine. Întreaga moțiune de rezoluție prin apel nominal s-a deschis votul. Am Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la ultima rezoluție privind malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare. Alinatul 10, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 3, prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Abgelehnt. Se respinge. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Mă scuzați, prin apel nominal, s-a deschis votul. Am alle Toată lumea a votat, s-a închis votul. Abgelehnt. Se respinge. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 prin apel nominal, uh, pe părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, întreaga rezoluție prin, ap prin apel nominal. S-a deschis votul. Vă rog frumos să lăsați cartelele de vot în aparat până se încheie votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Aș dori să vă rog frumos pe toți să părăsiți sala dacă doriți să plecați și să, și să vorbiți, să părăsiți sala. Cei care doresc să asculte explicarea voturilor sunt rugați să se așeze cât mai repede la loc. liebe Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll der gestrigen. Dragi colegi, textele adoptate sunt disponibile. Aveți uh, remarci, aveți uh, obiecții? Nu este cazul. Trecem așadar la explicațiile de